privire la bunurile culturale, care s-a mai discutat și de către alți experți, vreau doar să spun că această legislație în momentul de față are o lacună pentru importuri. Legislația datează din 2009 și ea se referă doar la exportul de bunuri culturale din Uniunea Europeană. În proiectul pe care vi l-am prezentat am încercat să definim bunurile culturale, dacă le pot numi așa, bunuri culturale ilicite, dacă le pot numi așa, pornind de la legislația din țările din care vin aceste bunuri culturale. Asta trebuie să ne determine să stabilim dacă este legal sau nu să aducă bun, să aducem, ca cineva să aducă bunul respectiv în Uniunea Europeană. Deci, în baza acelei legislații, să se vadă dacă bunurile sunt exportate în mod licit din țara respectivă. Avem o definiție a bunurilor culturale propriu-zise, unde ne-am inspirat din actualele convenții din 97 și din 95, Convenția UNIDROA, aceasta din urmă. În ce privește durata istorică a bunurilor, pentru că valoarea poate să se bazeze și, datorii, și pe, pe faptul că acestea sunt, au anumită vechime, am stabilit un termen de 250 de ani. Am încercat să țintim uh, tocmai acel patrimoniu care este cel mai periclitat și în acest sens am stabilit un sistem de autorizare pentru aceste bunuri de patrimoniu, monumente, uh, um, obiecte arheologice și am încercat să folosim un, o, un mod de identificare standardizat pentru aceste bunuri recunoscut la nivel internațional. I've also covered the question of penalties, the need to ensure that avem nevoie de uh, măsuri care să permită o descurajare eficientă. Am acoperit uh, situația acelor zone libere, unde autorizarea de import ar trebui totuși să se aplice, tocmai pentru a se evita uh, eventualele probleme, dar am menținut uh, ideea unui import temporar al acestor bunuri care, uh, pentru care nu se aplică, care, care nu se aplică în aceste zone. S-a mai discutat despre diferența dintre țările sursă și țările exportatoare. Nu vreau să intru acum în detalii the essential point is to protect Ideea este ca legislația din țările surse să fie respectată, evitându-se situația în care să înlesnim ocolirea regulilor din acea țară prin eventuala uh, uh, redirecționare a respectivelor artefacte printr-o altă țară. Aplicarea regulilor trebuie să se facă în mod eficient prin intermediul autorităților vamale și se poartă discuții în legătură chiar cu posibila utilizarea unui sistem computerizat în acest sens, pentru a se asigura un echilibru corect între nevoia de protejare a artefactelor și uh, o anumită simplitate administrativă. Mă voi opri aici, de, domnilor copreședinți, și celor, cele 30 de secunde care îmi rămân le voi ceda uh, colegilor. Mulțumesc! Și acum, din partea administrației vamale belgiene, domnul Patrick Versuis, aveți uh, de asemenea uh, cuvântul pentru șase minute și jumătate. Mulțumesc! Domnule președinte, pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră, am și o prezentare, dacă se poate afișa pe ecrană. Vă mulțumesc. În, în prezentare mă voi exprima în limba franceză. Am să vă prezint mai întâi cadrul legal existent cu privire la accize. Avem regulamentul 116 din 2009 care acoperă exportul de bunuri culturale și avem și regulamentul 1081 din 2012 în care se vorbește despre diferitele tipuri de autorizare la export existente. De asemenea, avem ca temei juridic și regulamentul 952 din 2013, în care sunt instituite codurile vamare ale Uniunii, precum și directiva 60 din 2014, care reglementează, practic, restituirea de bunuri culturale care au părăsit uh, în mod ilegal uh, teritoriul unui stat membru. La nivel național, Belgia a ratificat Convenția UNESCO din 1970 cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a interzice și a împiedica importul, exportul și transferul de proprietăți ilegale uh, în mod ilegal al artefactelor. Și, de asemenea, avem și regulamentele care vizează Irakul și respectiv Siria, regulamente care ne permit să luăm măsuri și mai stricte pentru importul și exportul de bunuri culturale furate din aceste țări. Trec acum la activitatea noastră, în calitatea noastră de administrație culturală a bunurilor și accizelor în ceea ce privește bunurile culturale, Articolul 2.1 din regulamentul 116 din 2009 este foarte important. Acest articol ne spune că exportul de bunuri culturale în afara teritoriului vamal al comunității se supune prezentării unei autorizații la export. Autorizație care trebuie prezentată în sprijinul declarației de export cu ocazia efectuării formalităților vamale, ceea ce înseamnă că dacă cineva vine la vamă cu un bun cultural care trebuie exportat, trebuie în prealabil să-și fi procurat o autorizație la export eliberată de autoritatea competentă a statului membru respectiv. În ceea ce privește bunurile culturale provenind din Irak, dar și din Siria, interdicțiile în aceste cazuri sunt aplicabile atât pentru importul cât și pentru exportul bunurilor culturale. Trebuie așadar ca în ambele cazuri uh, să existe o autorizație. În ce privește formalitățile vamale, pentru export, autorizația trebuie eliberată de autoritățile competente uh, din, menționate în regulamentul 116 din 2009 al Comisiei, iar în ce privește importul sau exportul bunurilor culturale din Siria și Irak, trebuie ca autorizația să fie eliberată de Serviciul Public Federal pentru Economie în cazul Belgiei. În ceea ce privește controlele, ale, controlele Autorității Generale pentru Vame, Văm și Accize, ne bazăm pe analiza de risc prevăzută la articolul 46 din regulamentul 952 din 2013 al Uniunii. De asemenea, aceste controle depind și de informațiile privite și uh, declarațiile vamale în sistemul nostru PLDA sunt uh, depuse în format electronic. Deci se fac niște selecții de șantioane electronice. Cu ocazia analizelor de risc, avem codul, uh, codul uh, Murphy, țara de origine sau de proveniență, valoarea și așa mai departe. În ce privește exportul, acesta se poate realiza în oricare dintre statele membre și oricine poate fi angajat pentru a uh, completa o astfel de declarație uh, și a se ocupa de uh, formalitățile de import sau export. De asemenea, autoritatea noastră vamală este competentă pentru eventuala uh, înghețare a mărfurilor respective, pentru uh, verificarea prezenței documentelor necesare, a certificatelor sau autorizațiilor. Dar noi nu avem competență pentru a defini, pentru a, pardon, pentru a desemna caracterul cultural sau nu al bunurilor respective și nici al condițiilor de depozitare a respectivelor bunuri culturale, care unor pot avea un caracter foarte specific. De aceste elemente nu ne ocupăm noi. Trec foarte rapid la detectarea bunurilor culturale. Mai întâi se face un control al documentelor, se analizează declarația vamală și aceasta se compară cu conținutul uh, declarației, pardon, autorizației de export și dacă apar semne de întrebare, dacă există îndoieli, atunci să face și un control fizic, să face o inspecție fizică a mărfii și să face comparația cu ce conțin documentele. Apoi, dacă mai există și în acest caz uh, îndoiel, să ia legătura cu autoritățile competente. Deci nu vama stabilește dacă bunul respectiv e sau nu cultural. Apoi, sunt trei elemente. Primul, exemplarul pe care îl păstrează autoritatea emitentă. Al doilea, uh, exemplarul care se oferă titularului și al treilea, exemplarul pentru a, uh, autoritățile competente din Uniunea Europeană. Iată un exemplu, este foarte posibil ca autoritățile, ca formalitățile vamale să se desfășoare în Belgia, apoi mărfurile să fie preluate uh, într-un camion și să iasă din Uniunea Europeană prin Grecia. Acolo va, se va face o ultimă validare, o ultimă autorizare a părăsirii teritoriului de către bunul respectiv. Apoi un lucru foarte important din scopuri statistice. Uh, acest ultim, această ultimă etapă presupune trimiterea unei, unui document în acest sens autorității care a emis autorizarea la început. Și închei spunând care ar fi căile de îmbunătățire a situației. Nu întotdeauna cele trei documente sunt trimise cum se cuvine, ceea ce nu întotdeauna deci permite să se dovedească exportul de bunuri culturale. Dacă s-ar uh, transforma acest sistem într-un sistem 100% electronic, s-ar permite, acest lucru ar permite o urmărire, o monitorizare mai simplă și eficientă a deplasărilor mărfurilor de acest tip. S-ar putea face de asemenea și statistici mai pertinente, ele nu sunt întotdeauna valabile în toate statele membre, și s-ar face un control al bunurilor culturale reimportate, mă refer la acele bunuri uh, exportate temporar, Uh, care apoi se întorc în, uh, pe teritoriul Uniunii. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Gansalo din partea Interpol. Vă rog. Distinguished colleagues, Stimați colegi, în primul rând dați-mi voie să încep prin uh, a vă mulțumi că ați dat această oportunitate Interpolului să fie prezent aici. Uh, noi avem acest, punem accentul pe protejarea uh, patrimoniului cultural mondial. Traficul afectează pacea și securitatea internațională, finanțează criminalitatea organizată, și acest lucru a fost uh, subliniat de Consiliul ONU în, într-o serie de rezoluții. În al doilea rând, traficul ilicit uh, împiedică procedurile de uh, reconciliere, încercând să șteargă activele sociale și economice. Convenția de la Haga din 1954, afectarea și distrugerea patrimoniului cultural al unui popor înseamnă distrugerea patrimoniului cultural al întregii umanități. Un chestionar al statelor membre Interpol a arătat că, Interpol, că Europa a suferit cel puțin 19.000 de uh, infracțiuni 900 de persoane au fost arestate și uh, 500 de uh, opere recuperate. Pandora, un program uh, a, de luptă împotriva uh, fraudei, a uh, rezultat în 3, de recuperarea a 3500 de obiecte și uh, în a, s-au recuperat 41.000 de, mii, uh, de obiecte în programul Pandora 2. Vorbim aici despre lupta împotriva uh, traficului ilicit de proprietăți culturale. De atunci, traficul ilicit a fost considerat uh, o amenințare pentru Europa. Și chiar dacă statisticile și opera, ne, statisticile ne arată doar o mică parte a acestui fenomen. Majoritatea obiectelor, în special din uh, excavațiile ilicite, sunt obiecte comune de zi cu zi, uh, dificil de identificat pe piața uh, uh de, de contrabandă. Uh, deoarece nu există inventare, este dificil să se identifice aceste obiecte uh, Cantitatea mare de obiecte în circulație garantează uh, profituri mari pentru criminali. Aceste obiecte nu, nu sunt întotdeauna de înaltă valoare, ci uh, obiecte comune. Care sunt soluțiile posibile la această problemă? Avem nevoie de o unitate specială dedicată protecției proprietăților culturale în fiecare agenție de uh, aplicare a legii și caracterul acestor uh, infracțiuni necesită cooperare între poliție și autoritățile vamale pentru a opri traficul din afara regiunii. Astăzi un coleg de-al meu participă la o conferință UNESCO care are uh, scopul de a uh, susține acțiunile în acest domeniu. În același timp, Interpol este prezent aici la Bruxelles pentru a prezenta o unitate specială pentru a lupta împotriva traficului ilicit. De da, în acest sens, regulamentele și legislația sunt uh, instrumente uh, fără de care nu putem să luptăm împotriva acestui trafic. Rutele s-au schimbat în ultima vreme, obiectele din Palmira au fost uh, uh, um, au fost uh, capturate în Uruguay, în America de Sud. Și aceste produse trecuseră prin Europa, uh, ceea ce arată cât de uh, departe uh, pot să meargă uh, contrabandiștii pentru a uh, trafica aceste obiecte și artefacte. Din 27 de state, 15 sunt state de tranzit, 16 state sursă, ceea ce ne arată că traficul ilicit de, uh, cu artefacte culturale este foarte uh, larg uh, răspândit. Din acest motiv necesităm un regulament foarte puternic pentru import în Europa și v-aș ruga să cereți înființarea uh, registrelor uh, pentru a monitoriza aceste uh, obiecte de patrimoniu furate. Baza noastră de date este singura în care fiecare obiect uh, vine din, uh, cu informații polițienești certificate. Acest lucru garantează o aplicare mai eficientă a conceptului de obligație de diligență De aceea sunt aici pentru a sublinia punctul de vedere al Interpolului că regulamente puternice sunt uh, necesare pentru a opri uh, traficul cu obiecte din patrimoniul cultural care are loc uh, în continuu. Mulțumesc celor care au intervenit și vă mulțumesc pentru că ați respectat limitele de timp. Trecem acum la co-raportori. Și în primul rând aș da cuvântul doamnei Mosca, raportoare din partea Comisiei INTA. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc și mulțumesc și uh, experților pentru prezentarea din această dimineață. Într-adevăr, este un dosar foarte important. În primul rând, în ceea ce privește calendarul, avem uh, un calendar foarte ambițios, uh, doar o lună pentru a depune amendamente și în rolul nostru de coraportor vom încerca să promovăm o cooperare fructuoasă și inclusivă pentru a obține acest uh, vot în iulie. Și vom încerca să ne susținem reciproc. Uh, trecând la conținut, voi încerca să fiu subcintă. Din perspectivă generală, salutăm propunerea Comisiei și care va completa legislația existentă pentru exportul bunurilor culturale în conformitate cu convențiile internaționale. Va fi o, un instrument foarte puternic împotriva traficului ilicit. Este coerentă cu abordarea europeană în ceea ce privește comerțul și va uh, crea un sistem comun pentru a acorda un mediu concurențial echitabil pentru întreprinderi. După consultarea actorilor privați, a devenit clar că trebuie să găsim un echilibru între protecția patrimoniului cultural, cultural și necesitatea de a uh, Uh, păstra competitivitatea mm, întreprinderilor noastre. Amendamentele noastre vor merge în acest sens. Dacă, trebuie să, ne uit, să învățăm din aplicarea fragmentată a codului VAMAL comunitar și să coordonăm colectarea accizelor pentru și taxelor pentru aceste artefacte. De asemenea, trebuie să asigurăm coerența maximă cu convențiile internaționale și cu legislația comunitară existentă. O asemenea abordare va consolida practicile uh, atât din sectorul public cât și privat și va permite o implementare rapidă fără să adauge poveri excesive. De aceea, vă propun să vă referiți la anexa în legătură cu importul și exportul bunurilor culturale. Această anexă prevede o um, vechime de 100 de ani, ceea ce este în linie cu uh, Convenția ONU și UNESCO și care va permite uh, tratarea traficului ilicit anexa cu regulamentul de export uh, prevede criterii bazate pe valoarea bunurilor culturale care va, vor permite vămilor să se uh, focalizeze pe uh, obiectele cele mai valo, valoroase. Aceasta a fost indicată de um, majoritatea celor consultați de către comisie. După aceea, statul sursă este principiul de bază uh, atât pentru un EXCO cât și Convenția unui draft. În același timp, nu uh, există niciun fel de indicație a conceptului de uh, țară intermediară sau de export. Din acest motiv, vă propun să extindem definiția statului sursă pentru a include ampel, atât statele de origine fizică a bunurilor culturale, cât și statele în care, din, de unde au fost dobândite bunurile cu mult timp în urmă și care acum sunt uh, protejate și să uh, ștergem definiția statului de export. 193 de state au semnat convenția uh, UNESCO, inclusiv Corea de Nord și Irak, însă nivelul de implementare printre semnatari uh, diferă foarte mult există proceduri rapide pentru părțile semnatare pentru a uh, închide o mare lacună din regulament. Deci uh, propunem închiderea acestei lacune. Uh, IMM, micro-întreprinderile reprezintă în jur de 70% din piață, deci v-aș solicita înființarea un, unui program de construire de capacități și alocarea unor fonduri pentru a susține aceste uh, micro-întreprinderi prin, la implementarea acestui regulament. Mă opresc aici și aștept uh, contribuțiile tuturor. Vă mulțumesc din partea IMCO, domnul Dalton, ca raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor experților care au venit să ne uh, împărtășească experiența lor în această dimineață. Împărtășesc și eu obiectivul prezentat de doamna Mosca. Avem o cooperare foarte bună în această nouă modalitate de cooperare între cele două comisii. Însă cred că abordarea noastră se schimbă ușor în ceea ce privește conținutul. Din perspectiva mea, este foarte important să găsim un echilibru între importul ilicit pentru finanțarea terorismului, aceasta este justificarea propunerii și, de asemenea, să apărăm competitivitatea industriei. De aceea trebuie să ne asigurăm că măsurile sunt proporționate și că sunt măsuri care funcționează și nu creează poveri în special asupra autorităților vamale și prin aceasta să încurajeze traficul ilicit. De aceea trebuie să examinăm un domeniu de aplicare mai restrâns, care să nu uh, includă uh, aspecte care nu uh, au legătură cu uh, finanțarea terorismului. De asemenea, am dorit să ne referim specific la zonele de conflict din care dorim să oprim exporturile. În general, vreau să pun câteva întrebări experților, pentru că mă interesează foarte, m-a interesat foarte mult uh, ceea ce au spus. Uh, am o întrebare pentru Europol. Europol a menționat că au fost 90.000 de infracțiuni uh, 3500 de obiecte. Cât dintre câte dintre acestea erau legate de mm, finanțarea terorismului și câte dintre ele veneau din zone de conflict? Exemplul dat de Italia, Grecia și Uruguay ar putea să fie legat de finanțarea terorismului, însă eh, aceste teritorii nu sunt zone de conflict. Deci, eh, aș eh, dori un răspuns. Dat fiind, dată fiind posibilitatea de identificare, cum pot autoritățile vamale să exercite controlul și a fost analizat costul unei echipe specializate în fiecare stat. Nu uh, se menționează acest lucru în evaluarea de impact, însă mi se pare un aspect important. De asemenea, comisia, comisia ne-a dat o evaluare în legătură cu numărul, numărul de licențe care vor fi necesare, câteva zeci, însă mulți cu care am discutat spun că vor fi de fapt mii de licențe. De ce există această discrepanță? Este, care ar putea să fie cifrele reale? Cât timp consideră Comisia că uh, va dura uh, uh, cererea unei licențe, am auzit că în jur de 30 de minute pentru un dealer cu experiență și statele sursă, cum vor putea fi identificate în cazul teritoriilor istorice sau imperiilor care acoperă, acopereau teritorii mari sau state care nu mai există. Cum uh, rezolvăm definiția statului sursă în aceste cazuri? Acestea sunt doar câteva întrebări, însă, în general, cred că avem o relație de lucru foarte bună și uh, sper că vom reuși să ne încadrăm în uh, calendarul menționat de doamna Mosca. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul din nou cu președintelui meu. Mulțumesc, domnule copreședinte. Raportorii din umbră intervin acum și alți membri ai comisiilor. Dau cuvântul, în primul rând, raportorilor din umbră, IMCO, INTA și așa mai departe, și după aceea celorlalți membri, timp de un minut fiecare, pentru că avem o limită, trebuie să încheiem la ora 10 și vrem să auzim răspunsul experților. Prim raportor din umbră este Sabina Vai din, din Tremco. Um, Mulțumesc. Uh, un minut pentru a discuta problema, pentru a mai pune și răs- întrebări uh, ex- experților e cam dificil. În orice caz, prima noastră ambiție este punerea în practică a Convenției ONU, care a fost ratificată de majoritatea statelor membre. De asemenea, dorim să punem capăt finanțării terorismului prin comerțul cu astfel de bunuri. Nu trebuie însă să creăm uh, poveri birocratice inutile și uh, nu trebuie să îngreunăm viața micilor dealeri care de obicei lucrează cu bunuri culturale care provin din zone, să le spunem, siguri, sigure și care respectă până la urmă legislația UNESCO. Nu aici sunt adevăratele probleme. Eu cred că trebuie să ne uităm la bunurile culturale care provin din zone de conflict, indiferent dacă uh, bunurile respective sunt exportate din zona de conflict sau dintr-un alt stat, uh, atenția noastră trebuie să se aplece asupra lor. Deci aceasta este ambiția noastră, în acest sens vom uh, depune amendamente. O întrebare, o întrebare pentru colegul belgian. Am auzit mult despre bunurile de export sau exportate. Vreau să vă întreb dacă autoritățile vamale belgiene se ocupă de uh, asemenea de bunurile culturale importate care ar putea proveni din zone de conflict. Mulțumim. Și acum în numele INTA, tot de la PPE, domnul Valesa. Da, vă mulțumesc. susține acest regulament, însă am o problemă cu definiția bunurilor culturale și uh, vârsta și vechimea minimă de 250 de ani. Știm cu toții că arheologia și istoria sunt în evoluție și este greu să definim uh, foarte clar aceste colecții rare și această limită de vârstă, vechime, s-ar putea să lase pe din afară anumite artefacte. După aceea am o problemă cu termenul țară sursă, menționat și de colegii mei, la articolul 2 din alineatul B, înseamnă că un stat uh, unde au fost create sau descoperite bunurile. Nu știu dacă este o abordare ideală, pentru că ce se întâmplă dacă acest bun cultural a fost uh, păstrat ilegal într-un muzeu într-o altă țară decât țara în care a fost creat? Poate că acest lucru ar trebui să fie acoperit și el. Mulțumesc. Herr Vorsitzender, Domnul Con, uh, de la IMCO, Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc colegului de la Europol, care prin statisticile prezentate astăzi ne-a dovedit că trebuie să acționăm. Cu siguranță toate bunurile acestea culturale n-au uh, fost vândute și cumpărate în scopuri uh, caritative. În orice caz, important este ca uh, atât autoritățile vala, vamale, care trebuie să uh, demareze controlele, cât și intermediarii să se bucure de un cadru suficient de flexibil pentru a uh, facilita activitatea celor două părți. Important este să, să nu ne concentrăm doar pe terorism, ci pe comerț pe ansamblu pentru că e important, cred, în context să ne asigurăm că evaziunea fiscală, frauda fiscală uh, nu mai uh, pot uh, să persiste. E interesul nostru al tuturor. Mulțumim în numele ECR de la INTA, doamna McClarkin. ECR susține obiectivele principale ale acestei propuneri. Credem că mecanismul folosit este prea larg și are potențialul de a plasa sarcini disproporționate asupra autorităților vamale, cât și asupra pieței legitime de trafic cu obiecte culturale, de comerț cu obiecte culturale. Trebuie să ne focalizăm pe bunurile cel mai apte pentru a fi folosite pentru finanțarea terorismului introducerea anumitor categorii de obiecte în, ace- în domeniul de aplicare al acestui regulament ar fi de nedorit, pentru că ar fi ex- excesiv. Regulamentul anual deja conține foarte multe din informațiile necesare. Dacă Comisia consideră că aceste informații nu sunt suficiente, ar fi preferabil să se actualizeze documentația deja existentă. Nu mi se pare realist ca uh, autoritățile vamale să uh, verifice fiecare obiect uh, în fum și să caute o licență sau autorizare de import. Uh, s-a făcut uh, o evaluare de impact în legătură cu povara administrativă și financiară. Un alt lucru mă, care mă preocupă uh, este sarcina probei pentru comisie. Ce se întâmplă în cazurile în care nu se poate identifica statul sursă și unde nu s-a putut identifica uh, perioada de uh, păstrare a obiectului într-un alt stat? Vă mulțumesc din partea IMCOAL de domnul Selimovic. Thank you very much, Mr. Chair. I just have a... Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Mai întâi de toate, valoarea, conceptul de valoare. Valoarea apare să fie foarte importantă în ziua de astăzi, dar să nu uităm că valoarea bunurilor culturale se schimbă, de asemenea, într-un ritm accelerat. Și maniera în care definim anumite obiecte se schimbe la rândul său. Și deci vreau să aflu mai multe detalii pe tema aceasta din partea Comisiei. În al doilea rând, scopurile scopurile pentru care uh, încercăm să îi găsim pe uh, uh, răufăcători pentru a stopa finanțarea terorismului și pentru a pune capăt genului acestuia de trafic. Nu-i așa? Mai multe detalii pe tema aceasta. Doamna Șache, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc experților, mulțumesc raportorilor. Consider că e important să combatem această dublă infracțiune, vorbim aici până la urmă atât de epurare etnică, cât uh, și de facilizarea uh, activităților teroriste la nivel mondial. Și uh, tema aceasta este, cum nu se poate, mai importantă. Salut toate eforturile Uniunii Europene în sensul creierii unui echilibru între uh, eforturi și uh, obiective. Eu cred de asemenea că putem fi mai preciși în măsurile noastre, pornind de la succesul reputat deja în ceea ce privește ex- exporturile de bunuri culturale, în ceea ce privește uh, mineralele de, din, din zonele de conflict, deci, iată, am făcut uh, deja multe în aceste domenii, putem să facem și în acest domeniu. Bineînțeles, fără a împovăra micii dealeri. Dar, totuși, cred că putem folosi tehnologia nouă pentru a documenta comerțul. Putem uh, stabili standarde care să se aplice în cazul în care există mm, uh, infracțiuni sau uh, activități uh, mai mult sau mai puțin legale în ceea ce privește comerțul cu aceste bunuri. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul de Jong nu e în sală, îl înlocuiește cineva? Nu? Atunci, urmează doamna Forența Gue de la INTA. Grazie. Eu... Ehm, mulțumesc. cred că este foarte important faptul că Comisia a făcut această propunere de regulament cu privire la importul de bunuri culturale în baza atât a cadrului UNESCO cât și a cadrului Interpol. Se vede clar cât de importante sunt veniturile obținute de pe urma vânzării de bunuri culturale, dar și cât de importantă este protejarea acestor uh, Um, bunuri uh, care provin din zone de patrimoniu protejat. Foarte rapid, de ce s-a decis aplicarea regulamentului asupra bunurilor culturale de până la 250 de ani? Este o limită care ar putea fi ocolită foarte ușor, mult prea ușor. Deci de ce s-a recurs la acest, uh, acest, acest termen? De ce se vorbește de asemenea de două variante de autorizare? De ce s-a ales această variantă a celor două proceduri separate de autorizare? Doamna Reda, în numele versilor de la INCO, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, îi voi ceda minutul meu domnului Buchner pentru a putea intra în detalii. Sper din tot sufletul că vom, voi reuși să mă integrez sau să mă limitez la două minute, pentru că deja multe s-au spus. Permiteți-mi totuși să fac câteva comentarii. În primul și în primul rând, sprijinim întru totul ambiția Comisiei de a se activa în domeniu. După cum a spus deja doamna Mosca, cei, vechimea de 100 de ani mi se pare un plafon mai potrivit. Propunerea de 250 de ani este o iluzie. Trebuie să ne gândim că bunurile culturale nu sunt doar descoperiri arheologice, ci și, uh, nu știu, uh, obiecte tehnologice care au rămas în unele state din, să zicem, perioada colonială. Deci e clar că acest prag trebuie să scadă. În ceea ce privește valoarea, sunt într totul de acord cu cele spuse până în momentul de față e delicată stabilirea unui plafon pentru valoare, pentru că valoarea se schimbă în timp și uh, dată fiind masa de turiști, să nu uităm că multe obiecte mici sunt furate. Eu am fost, spre exemplu, în Egipt uh, și acolo autoritățile au uh, toleranță zero când vine vorba despre valoarea obiectelor și cred că și noi trebuie să mergem pe aceeași cală am o problemă legată de punerea în aplicare în practică. Un grup special care să se ocupe de bunurile culturale la poliție, la Interpol, nu știu în ce măsură lucrul acesta este fezabil. De asemenea, important e tranzitul din punctul meu de vedere. Și iată, o întrebare pentru Interpol. Oare n-am putea obține rezultate în cazul în care am solicita o licență pentru tranzitul prin uh, statele europene? Eu cred că în felul acesta am putea avea o trasabilitate până la urmă a bunurilor culturale. Mulțumim. Doamna Beghin, EFDD de la INTA. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și eu raportorilor pentru munca foarte bună și experților pentru informări. Și noi, în grupul nostru, suntem convinși că trebuie reglementat acest domeniu. 80% din bunurile culturale vândute în prezent în lume se leagă în prezent și de uh, profituri uh, ilegale. Deci, uh, ca și uh, drogurile și vânzarea de arme. M-am ocupat de politica vamală comună și în, acest, în baza acestei experiențe știu foarte bine că este ușor de ocolit uh, reglementările în momentul de față. Știu că, cu atât mai mult, uh, pentru bunurile culturale există un fenomen puternic de forum shopping. Deci trebuie să ne concentrăm și pe această problemă. De asemenea, trebuie să avem o definiție clară, cuprinzătoare, cu reguli uh, cât mai puține, dar cât mai clare pentru importul de bunurile culturale, evitându-se birocrația în care să se uh, împâclească, să se încălcească apoi cei care vor să facă aceste activități. Ca și colegii, mă îngrijorează și pe mine, ca și pe colegi, mă îngrijorează și pe mine acest termen de 250 de ani. Aștept răspunsurile comisiei la întrebările adresate și cred că raportorii trebuie să Uh, menționez aceste îngrijorări în raport și vă puteți bizui pe uh, contribuțiile mele. Mulțumesc. Domnul Fizas, raportorul de la CULT. Un minut. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Am două pălării. Pălăria INTA și după aceea pălăria CULT. Uh, sunt raportor pentru, uh, al Comisiei pentru Cultură. Vreau să le mulțumesc celor doi raportori care au făcut o treabă foarte, foarte bună. Sunt, uh, așa, în esență, de acord cu intervenția lor. E greu să vorbim despre state sursă, um, pentru că dacă acceptăm acest concept, ne complicăm și mai mult viața. Eu cred că nu trebuie să ne con- concentrăm însă doar asupra bunurilor culturale folosite pentru finanțarea terorismului. Dacă facem așa, atunci îngreunăm până la urmă activitatea autorităților vamale, dar și a intermediarilor. Cele spuse de doamna Șache sunt cât se poate de corecte. lucrăm cu produse care sunt folosite pentru aplicarea pedepsei cu moartea, cu, vorbim despre uh, bunuri care finan, fol, sunt folosite pentru finanțarea terorismului. Trebuie să ne concentrăm pe esență. Domnul Schwab, mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări pentru comisie. Pe de o parte, în, mă bucur tare mult că avem parte de un regulament Aș vrea să întreb însă de ce regulamentul acesta se armonizează cu uh, plafonul de 250 de ani stabilit în legislația americană. Nu, nu știu în ce măsură e pertinentă această legătură. Eu cred că, până la urmă, bunurile culturale pot fi considerate ca atare, chiar dacă au o, o vechime mai mică. În al doilea rând, Convenția UNESCO. Uh, de ce nu ne apropiem mai tare de Convenția UNESCO, pe, uh, UNESCO la care până la urmă am lucrat și noi? Vă mulțumim, domnul Agnew. Vă mulțumesc, două puncte subcinte. Cum este descris uh, fildeșul? E materie primă, este bun cultural sau nu devine bun cultural decât după ce este sculptat? Uh, Uh, acest material provine din țări, uh, din zone uh, în conflict, poate că se aplică alte dispoziții fildeșului. Deci o întrebare. În al doilea rând, azilanții sunt, iată, primiți cu drag în Uniunea Europeană. Comisia are probleme legate de bijuteriile scumpe purtate de azilanții pe care îi îmbrățișăm, iată, în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș da cuvântul acum Comisiei și experților, două minute pentru fiecare. Mai întâi de toate, domnul Chermode de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund la toate întrebările adresate. Se întreba dacă am făcut Uh, o evaluare a ideii acesteia de echipă specială despre care vorbea colegul de la Interpol. Nu, nu am evaluat această propunere. De ce? De ce? Pentru că statele membre sunt organizate în, manieră, în diferite maniere când vine vorba despre aspectul acesta. Uh, să nu uităm că atât uh, vămile cât și alte autorități sunt implicate în exercițiu. În ceea ce privește licențele și uh, timpul necesar completării, uh, nu am evaluat neapărat durata, dar în text spunem clar că formatul pentru documentele care trebuie să fie completate va fi decis în urma unor uh, consultări cu actorii implicați, vom încerca ca povara pentru uh, solicitanții de licență și pentru autorități să fie echitabilă. După aceea, e greu să stabilim câte anume dintre bunurile culturale vor fi acoperite de aceste, declar- de, de aceste licențe. Dar am încercat să venim cu această distinție între licențe și uh, declarațiile vamale tocmai pentru a detecta bunurile sensibile. Eu cred că, um, așa conform unor estimări brute, 1% dintre bunuri vor fi acoperite de aceste licențe. În ceea ce privește distinția între statele sursă și statele de tranzit, în textul nostru am spus uh, uh, cât se poate de clar uh, că există situații diferite Uh, pentru statele care au semnat și cele care nu au semnat convenția. Când vine vorba despre state care au semnat convenția, pornim de la premisa că aceste state respectă până la urmă standardele uh, incluse în acea convenție UNESCO. În ceea ce privește cei 250 de ani, Știm că există o diferență aici între uh, această dispoziție și uh, dispozițiile cu privire la exportul de bunuri, dar să nu uităm că regulamentul cu privire la exportul de bunuri culturale se referă la bunuri culturale de o, uh, europene de obicei, deci există o distinție în ceea ce privește uh, vechimea. Uh, după acea declarație vamală și licență s-au mai adresat alte întrebări pe tema aceasta, dar cred că am răspuns deja la această întrebare. În ceea ce privește fildeșul, cred că Convenția CITES acoperă această, uh, acest uh, material și după aceea uh, în cazul în care bunurile culturale necesită o licență, e bine, ne referim la toate bunurile culturale. Mulțumim și acum răspunsul administrației belgiene. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi reveni la prima întrebare care se referă la cunoștințele tehnice ale vameșilor. După cum am spus deja, mai întâi de toate, statele membre trebuie să lucreze cu uh, autoritățile competente care emit licențele. Deci ce se va întâmpla? în momentul unui control bazat pe analiză de risc sau un, în cazul unui control spontan, vame și ce fac ei? Verifică declarația famală și în cazul în care unul dintre codurile uh, acoperite în regulament sunt regăsite sau este regăsit în declarație, atunci vameșul își dă seama că are de-a face cu un bun, bun cultural. Și uh, vameșul poate apela la uh, cunoștințele experților. Bine, și poate au uh, propriile lor uh, cunoștințe, dar poate că aceste cunoștințe nu sunt neapărat suficient uh, de vaste și tocmai de aceea e importantă cooperarea între autoritățile vamale și experți. Mi s-a pus o întrebare pe tema importului. momentul în care se face un import dintr-o țară aflată în uh, conflict, avem deja un control. Există controle pentru Irak și Siria, spre exemplu. Există regulamente europene în acest sens. Dacă este vorba însă despre un bun care vine dintr-o altă zonă, posibilitatea de control există în continuare se poate controla declarația vamală, se poate controla valoarea vamală sau pur și simplu pot fi uh, um, sesizate uh, alte autorități în legătură cu problema existentă cu importul unui bun cultural. Mulțumim și acum în numele Interpolului, domnul Giordano. Eh, permítame responder en español porque es más fácil para mí. Eh, Vorbesc și eu în limba spaniolă în legătură cu întrebarea pe care mi-ați pus-o în legătură cu obiectele recuperate și confiscate în operațiunea Pandora. Nu am la îndemână detaliile în legătură cu categoriile, uh, însă din aceste și cercetările continuă în legătură cu aceste obiecte, deci nu pot să vă spun dacă acestea au fost pentru finanțarea terorismului sau nu. Însă nu este vorba doar de finanțarea terorismului, este vorba aici că pot fi folosite pentru spălarea de bani și pentru criminalitatea organizată. Așa că avem o gamă foarte largă de uh, infracțiuni cu care ne confruntăm. În ceea ce privește unitatea Interpol, Trebuie să înțelegeți cum funcționează Secretariatul General Interpol și organizația, pentru că unitatea Interpol nu trebuie să ajute pe toată lumea și statele membre ale Interpolului sunt cele, cei care acționează prin birourile naționale. Și în ceea ce privește uh, traficul de obiecte culturale, dacă forțele polițienești și vamale ar avea informațiile legate de import și export, atunci acestea s-ar putea trasa, s-ar putea identifica cum au, cum au călătorit și de unde provin bunurile culturale. Însă, din păcate, ne lipsesc îmi lipsește impulsul uh, pentru a crea uh, aceste unități speciale pentru a contracara traficul ilicit. Deci uh, trebuie să facem mai mult pentru a intensifica această luptă. Um, Acesta fiind spusă, se termină primul uh, schimb de opinii pe tema aceasta. Mulțumim foarte mult experților care a ne-au împărtășit experiența lor utilă. Mulțumesc uh, colegilor, mulțumesc doamnei Coprie și Ghinte. Pe data de 23 aprilie vom avea un al doilea schimb de opinii pe tema aceasta. Vă mulțumesc!